Good afternoon. Good afternoon. I reopen. Bună ziua, redeschidem ședința. Sper că ați apucat să mâncați de prânz. Înainte de a începe, am o observație cu caracter logistic organizațional. În programele noastre Probabil, după cum ați văzut, în cursul după miezii vom încerca un mic experiment să încercăm să avem o ședință pe cât se poate de interactivă, noi între noi, ca parlamentari. Nu o să vorbim doar prezidiul cu sala și sala cu prezidiul, ci și între noi participanții. Ar fi ceva ce ar putea să ne inspire pe viitor pentru astfel de întâlniri. Ce am vrea să încercăm este următorul lucru. Dacă cei din spate ar binevoi să vină mai în față. Luați-vă lucrurile și cardonașul cu numele și haideți cât mai aproape să ne putem vedea cu toții. V-aș ruga să poftiți în față, luați tot cu dumneavoastră ca să avem un cerc mai strâns. Ar fi mai bine pentru dezbaterea ce va avea loc după intervențiile celor doi vorbitori. V-aș ruga în următoarele minute să faceți acest lucru. Mulțumesc!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 vrem să avem aceste discuții. E important să ne vedem unii pe alții, să vă poate vedea și președintele de ședință și atunci vreți să fiți mai în față.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 Okay, thank you. Let's try it this way. Now I'm gladly, I'm, I gladly uh, yield the floor to... Acum am plăcerea de a da cuvântul domnului Thomas Handel. Stimați colegi, stimați colege, bun venit la secțiunea noastră numărul 3, a treia ședință noastră, investiții scenariul de investiții într-o Europa competitivă, oportunități și provocări. Domnul care v-a rugat să vă reașezați în sală este copreședintele nostru care prezidează Comisia Finanțe în Camera Reprezentanților din Olanda. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu domnia sa. Eu prezidez în Parlamentul European Comisia pentru afaceri sociale și ieri, împreună cu colegul meu, am avut de ocazia să prezidez ședința. În ceea ce privește ședința de astăzi, aș avea un comentariu. Nu trebuie să vă înregistrați folosind formularele. O să încercăm în această după amează să folosim procedura Catch the Eye procedura intervențiilor spontane. Ridicați mâna, numele dumneavoastră este trecut pe o listă și o să încercăm să alternăm între reprezentații Parlamentului Naționale și reprezentații Parlamentului European. Toate cele 23 de limbi sunt disponibile. Toată lumea poate să vorbească în limba maternă și sper că vom avea o discuție extrem de animată în următoarea oră și jumătate. Acestea ar fi aspectele tehnice. Aș dori asemenea să spun că în această ședință vom discuta politicile de investiții și modul în care acestea pot contribui la crearea de locuri de muncă. De asemenea, vom discuta problema tipurilor de investiții ce pot fi făcute în resurse umane și modul în care acestea vor contribui la dezvoltarea economiei în viitor. Cred, prin urmare, că o să avem o ședință de încheiere extrem de interesantă. Avem doi vorbitori. În primul rând, dați-mi voie să vă prezint pe Laura von Geist, directorul biroului olandez pentru politici și pentru analize, analiza politicilor economice. Domnia sa va avea la dispoziție 15 minute pentru a susține prezentarea. Sper că o să reușiți și de asemenea o avem pe doamna Mari Kivinen, secretar general adjunct al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD. Văd pe listă că aveți 10 minute la dispoziție, dacă aveți nevoie de mai mult, nicio problemă, nu, încercăm să nu fim foarte, foarte stricți acum. Am decis că vom lucra pe etape, Și domnul Duisenberg o să ne spună exact cum vom lucra în această după amiază. Putem să începem cu cele două prezentări, după care o să avem discuția. Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare deosebită pentru mine să fiu astăzi aici, în această sală uriașă, cred că e cea mai mare în care a fost vreodată. Mă numesc Nathan Heist directoarea biroului olandez pentru analiza politicilor economice, noi încercăm să contribuim la formularea de politici bate pe dovezi concrete în Olanda, dar și în străinătate. Noi suntem un fel de Google Translate, mediind între cercetătorii din domeniul economic și factorii de decizie politică. Suntem independenți, încercăm să fim obiectivi și încercăm să generăm cercetări la standarde academice, dar relevante pentru politicile actuale. Noi uh, am contribuit la activitatea AFI și a uh, comisiilor competitivității, dar în Olanda ne limităm strict la activitatea de analiză. Evaluarea activităților guvernamentale este făcută de alte instituții. Atât în ceea ce mă privește, o să trec acum la tema prezentării de astăzi, rolul investițiilor, în special la investițiilor publice în promovarea creșterii după Marea Recesiune. De ce e aceasta o problemă? După cum vedeți aici, imaginea vorbește de la sine. Creșterea a fost lentă. Cele mai recente proiecte pentru Uniunea Europeană, practic, ne vorbesc de un pas de melc. 2% pentru Uniunea Europeană și 1,7-1,9% pentru zona euro în anul ce vine. Șomajul încă se află la cote ridicate recesiunea, criza financiară încă ne apasă ca o povară permanentă. Datoriile sunt mari, gospodăriile de familiilor se resim după criză, probleme din sectorul bancar au afectat activitatea creditare de pe piață și ca urmare există incertitudini în legătură cu viitorul. Întrebarea e, asta e lumea în care va trebui să trăim de acum încolo, să ne obișnim cu ea, sau se vor întoarce vremurile bune de odinioară? Și ce pot face factorii politici pentru a contribui la această revenire? Sigur, factorii de decizie politică n-au stat degeaba, au făcut multe lucruri. Politica monetară a jucat un rol deosebit de important, deși încă eficiența politicilor respective este încă în discuție, și există acum această discuție care încearcă să determine dacă politicile fiscale n-ar trebui să facă mai multe și dacă n-ar fi să fie mai multe investiții publice. Rata dobânzilor fiind foarte redusă, cu opțiunea efectului dublu, câștig pe termen scurg, scurt și afectând și creșterea PIB-ului pe termen lung. Dar să trecem în revistă faptele. Care este situația investițiilor? Vedeți aici evoluția investițiilor din 1995 încoace, vedeți că investițiile reprezintă o cotă semnificativă din PIB, undeva 22,4% din PIB eh, în medie înainte de criză. Vedeți că după 2008 investițiile au scăzut rapid. Vedeți în grafic cu galben eh, euro 15, cel 15 state din zona euro, aici de verde și Statele Unite. În toate statele au scăzut investițiile după recesiune, însă în unele țări, mai ales în Statele Unite și Japonia, se vede o creștere. Dar să discutăm diferite tipuri de investiții. Avem investiții în afaceri cu galben, imobiliare verde și investiții publice roz. Frapantă este aici faptul că majoritatea investițiilor sunt investiții în afaceri, apoi în imobiliare cu verde și investițiile publice cu roz. Vedeți aici că s-a schimbat și dinamica în cursul timpului. Investițiile în locuințe au scăzut, începând cu 2006, chiar înainte de recesiune, mediul de afaceri a reacționat prompt după recesiune și investițiile publice mult mai lent. referindu în continuare la scăderea volumului investițiilor, vezi cum acestea au scăzut în cursul timpului, galben, mai de afaceri, verde, locuințe și roz, investiții publice, din declinul total de 2,2% din PIB în comparație cu valoarea medie anterioară, ar fi o diviziune între investiții publice, doar la Investițiile publice au scăzut, dar doar mai târziu. Ce ați văzut aici erau investițiile de modă veche, dar există un nou venit, cercetare-dezvoltare. Și aici vedeți cum au evoluat investițiile în cercetare și dezvoltare în cursul timpului. Cu portocaliu, perioada 2007 și verde 2012. Vedeți că investițiile în cercetare de dezvoltare au fost destul de scutite de efecte, efectele crizei, pentru că partea cu verde e mai mare decât cea cu portocaliu. Și la fel stau lucrurile și în 15 uh, stați din zona euro. Întrebarea ce se pune este ce rezervă viitorul în materie de investiții private. va încuraja creșterea, așa ca până acum, ca în trecut sau mai puțin? Nu știm, dar există câteva idei. Considerăm că nivelul investițiilor se poate întoarce la nivelul optimal, însă acest nivel optim ar putea să fie inferior valorilor din perioada anterioară crizei. În primul rând, Multe investiții au fost asociate cu construcția de case, pentru că a existat această bulă a construcțiilor de locuințe. Nu se dorește revenire din acest punct de vedere. Apoi, densitatea în materie de capital a economiei scade. Când treci de la industrie la servicii, nu ai nevoie de investiții de capital așa un volum ridicat și prețurile au scăzut. Tehnologia informației și a comunicării presupune costuri mai mici decât în trecut. Prin urmare, multe firme nu mai investesc așa de mult ca în trecut și s-a pierdut uh, și o parte din PIB din această cauză, care la rândul său duce la un volum mai redus al investițiilor. Dacă revenirea materiei de investiții private nu este completă, ce s-ar întâmpla, uh, uh, ce se întâmplă cu investițiile publice? Crește. S-a spus, dobânzile sunt scăzute, de ce să nu se facă investiții publice? n-ar trebui să ne uităm la nivelul dobânzii Băncii Centrale Europene, pentru că este zero, este eh, rata cu risc zero. Trebuie acceptată posibilitatea că există un risc în orice tip de investiție și atunci ar trebui să există asigurare în acest sens. Care este vestea cea bună dacă ne uităm la analiza beneficiilor eh, și costurilor? Vedem că volumul a scăzut de la 5,5 la 4,5, dar nu este zero, așa cum se crede. Oricum, dobânzile sunt mai bune decât în trecut. De asemenea, în favoarea investițiilor publice e faptul că banii investiți se cheltuiesc. Situație în care oamenii să uh, nu cheltuiască banii pe care îi primesc în acest context. Și, practic, dacă banii se cheltuiesc, investițiile se amplifică reciproc. Există și un efect pe termen scurt asupra cheltuielilor și un efect pe termen lung în materie de creștere potențială a PIB-ului. Eu sunt economistă și știți că economiștii tind să prezinte două componente totdeauna, pro și contra, și acum am să trec la argumentele contra. În primul rând, investițiile sunt în principal în drumuri, căi ferate, poduri, dar cum rămâne cu investiția în, în, în educație? n-ar fi și aceasta un scop nobil care ar merita bani. Nu e o investiție în sens tehnic, birourile de statistică nu permit o astfel de, de, de metod de calcul, dar dacă te gândești cum să-ți cheltuiești banii, eh, educația n-ar fi eh, o, de, de neglijat, pentru că investițiile aici sunt extrem de productive. Un an suplimentar de educație duce la o creștere de 8% în salariul mediu. E un lucru care n-ar trebui să fie scăpat din vedere. un panacea universal, următoarea problemă, un singur model potrivit pentru toată lumea? Ar trebui toate statele să cheltuiască mai mult în materie de investiții publice și pot toate statele să cheltuiască mai mult în materie de investiții publice. Unele state membre au mai multe opțiuni financiare la dispoziție, altele au o marjă de manevră mai limitată. Nu toate piețele financiare ar fi dispuse să investească investiții publice suplimentare și în anumite țări trebuie să se facă eforturi pentru a se respecta cerințele pactului de stabilitate și creștere. Însă există și o altă perspectivă aici. Să vă arăt câteva imagini din Olanda. Sper că o să mă iertați când prezint propria țară. Vedeți aici cheltuielile cu infrastructura de transport ca procent din PIB. Vedeți că Olanda nu, nu exagerează. Însă, ce spuneți când vă arăt această imagine? Pe stânga vedeți densitatea rețelei rutiere. Cu cât e mai întunecată imaginea, cu atât mai multe drumuri sunt. Noi n-am cheltuit mult, dar este și un motiv. Deja avem o densitate foarte ridicată în materie de drumuri. Și nu mai avem foarte multe drumuri și șosele, dar acestea sunt apreciate. Dacă vă uitați la indexul economic, Formul Economic Mondial, vedeți că în Uniunea Europeană, Olanda are cel mai mare punctaj. Și dacă vă uitați la cheltuie, spuneți, nu s-a cheltuit foarte mult, mai e loc de creștere acolo, însă dacă vă uitați la rezultate, nu ați trage neapărat această concluzie. La fel și dacă vă uitați la volumul cheltuielilor. Toate, cheltuiel, toate țările au cheltuieli cu învățământul public și privat. Și aici vedeți cheltuielile pe elev un student. Eh, Olanda nu cheltuiește foarte mult. Olanda e acolo cu albastru. Eh, Însă rezultatele nu sunt rele deloc. Dacă vă uitați la punctajul PISA, suntem în partea dreaptă a graficului. Chiar dacă spun că cheltuielile n-ar fi, nu sunt atât de eficiente cât s-ar crede, cât de ușor este să faci investiții. După cum știți, investițiile publice dau roade pe termen lung. Un plan uh, astăzi nu înseamnă că mâine e construită șoseaua. Aici vedeți aceeași uh, poziție de care vorbeam. Pe de o parte sunt motive, pe de altă parte sunt și obstacole la nivel european, planul Juncker încearcă să depășească aceste probleme. Unele state au mai multă marjă de manevră decât altele, unele au mai multe priorități în materie de investiții publice, însă planul Juncker sigur ia în calcul efectele externe, dar nici planul Juncker nu este un plan ușor de administrat. și urmează să vedem cât de repede își vor da roadele banii investiți. Și ultima planșă, cred că nu doar investițiile contribuie la creșterea economică. Investițiile sunt importante, investițiile publice pot juca un rol în acest sens, însă există și alte elemente care pot fi luate în calcul. Investiții în inovație și învățământ, după cum am spus deja, și de asemenea se pot face reforme structurale Cercetările desfășurate de FMI au arătat cum se poate crește PIB-ul transferând povara de reglementare de la forma actuală către măsuri de frontieră cu beneficiile aferente. Dacă se îmbunătățește cadrul de reglementare, PIB-ul poate crește cu 5-6% o reformă a pieței muncii, de asemenea ar putea asigura o creștere de 3%, lucru deloc neglijabil. Ca să închei, creșterea a fost lentă, șomajul a fost și rămâne la cote ridicate, scade foarte încet, investițiile publice pot juca un rol, însă gândiți-vă și la educație și învățământ și nu scăpați de vedere reformele structurale. Și aici am să mă opresc. Mulțumesc. Mulțumesc. So the next speaker... Mulțumim foarte mult, doamnă Verhees. Doamna Cheviniemi urmează acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Am plăcerea de a fi astăzi aici. Mulțumesc țărilor de jos și Parlamentului European pentru organizarea acestui eveniment. Subiectul este bine ales, iar țările de jos au făcut foarte mult în jurul um, acestei teme. Uh, anul trecut am uh, avut raportul OCDE și mi-amintesc când primerul nostru, Marc Rute, uh, s-a văzut cu secretarul general. Marc ne-a spus că are trei priorități când e vorba de președinția MCM. Investiție, investiție și iarăși investiție. Puteți să luați trei elemente în ce ordine doriți. Este o continuare a ceea ce um, ați făcut cu noi la OCDE. Am uh, un prim diapozitiv, uh, dar fără informații noi pentru dumneavoastră. Vedeți, uh, doamna Van Helst, în prezentarea sa, deja v-a oferit o imagine foarte corectă a punctului în care ne aflăm și nu am multe de adăugat. Discutăm despre cifrele de creștere. Noi vom lăsa următorul, următoarea previziune interimară Uh, economică. Nu vă pot da cifrele de pe acum, dar surprizele nu sunt mari. Creșterea încă nu a atins uh, nivelul de care ar fi nevoie. Anul trecut a fost o dezamăgire, anul acesta nu va fi cu mult mai bun, poate doar puțin pe aici, pe acolo. Ne uităm la cifrele de investiție și la graficul de, din stânga. În OCDE, investițiile de-abia ce au revenit uh, la nivelul de dinainte de criză, de la începutul crizei. În zona euro, investițiile rămân cu 10% sub nivelul maxim din 2008 și cu multe puncte de cădere în uh, multe state membre. Deci, mai sunt într-adevăr foarte multe de făcut pentru a avea o creștere mai mare, de care este absolut nevoie pentru a îmbunătăți ocuparea. Pe următorul diapozitiv vedem ce părere are mediul de afaceri. Mediul de afaceri e în continuare foarte reticent la investiții. În unele cazuri chiar nu pot să facă investiții întreprinderile, ne bazăm pe dovezile din 2015. Am avut o analiză a climatului de investiții și de afaceri și am uh, analizat de ce cheltuielile uh, trenează. Pentru că nu există cerere domestică și globală, pentru că există incertitudine politică și pentru că sunt uh, poveri de reglementare care limitează oportunitățile profitabile de investiție. În unele țări există și constrângeri de finanțare acute. De exemplu, în mai multe state din zona euro, mai ales în statele lovite puternic de criză, creditele neperformante au slăbit capacitatea băncilor de a extinde liniile de creditare. Iar când ne uităm la sectorul public și la investițiile în infrastructură, și acolo există constrângeri din cauza măsurilor pentru a atinge obiective pe termen mediu și scurt din punct de vedere bugetar. Ce recomandăm noi, cei de la OCDE, aici? Veți urmări următorul diapozitiv și veți uh, constata că, mai ales când ne gândim la, termenea, la creșterea, mă scuzați, pe termen scurt, se pot face foarte multe în termeni fiscali pentru a spori creșterea agregată, uh, cererea agregată. Am făcut câteva estimări. Deci, dacă toate statele OCDE ar lua măsuri pentru a spori investițiile cu jumătate de procent din PIB, iată ce efecte ar avea asupra datoriei publice și asupra creșterii PIB-ului. Deci, ar fi posibil cu acțiunea comune să sporim creșterea PIB-ului și, totodată, să reducem datoria. Așa că efectul ar fi unul pozitiv și benefic de ambele părți. Am măsurat de asemenea ce s-ar întâmpla dacă s-ar întreprinde aceste acțiuni la nivelul zonei euro doar, fără alte state OCDE. Ei bine, efectele ar fi pozitive nu într-atât ca în, și în cazul ideal în care ar participa și alte state OCDE, dar ar fi totuși pozitive. Însă, proiectele de calitate ar trebui să fie exact așa, de calitate și este nevoie și de politici structurale de implementat uh, exact în același timp. Una din recomandările cheie este ca reformele structurale să fie considerate ca fiind necesare. Și pe pagina aceasta vedeți că nivelul reformelor este în încetinire în zona euro. Avem nevoie de reforme bine țintite care să sporească productivitatea, ocuparea și prospectul de creștere, perspectiva de creștere pe termen lung. Vrem să îmbunătățim mediul de afaceri și capacitatea întreprinderilor de a accesa noi piețe, de a-și asuma noi activități în plan uh, intern sau în plan transfrontalier. Deci e nevoie de măsuri pentru ca piața produselor și piața muncii să meargă mână în mână mult mai eficient. Bineînțeles, aici uh, trebuie să vedem ce se întâmplă și cu strategia pentru inovare și cu educația și formarea profesională. Apoi, când e vorba de capacitarea mediului de afaceri, OCDE-ul a, și-a actualizat uh, cadrul strategic pentru investiții, care oferă o foaie de parcurs comprehensivă și consecventă. E practic un instrument în baza căruia statele ar putea să își uh, transforme sistemul ca fiind mult mai echitabil, mai transparent și mai previzibil pentru investiții. Și tot prin acest instrument, țările ar putea să se angajeze în promovarea eficientă a investițiilor, stimulând, de exemplu, în același timp investițiile verzi. Deci vă încurajez să utilizați acest instrument. Apoi, discutând despre reglementări, iată o altă pagină cu uh, situații foarte diferite de la un stat membru la altul în ceea ce privește reglementările restrictive. În anumite sectoare, aceste reglementări descurajează investițiile, mai ales în domeniul energiei, transportului, și telecomunicațiilor. Procedurile complexe de reglementare dăunează grav uh, investițiilor transfrontaliere, pentru că firmele trebuie să treacă peste niște obstacole mult mai mari dacă vor să investească. Și nu este vorba doar de faptul că aceste reglementări restricționează. Asta nu este prima problemă și singura pentru investitori. De fapt, e vorba și de măsura în care lucrurile diferă de la un stat membru la altul. OCD-ul arată foarte clar că un, uh, o diferențiere foarte mare descurajează și comerțul și investițiile la nivel transfrontalier. Deci este foarte important să existe un progres la nivelul armonizării. Aceasta este o prioritate importantă pentru Europa. Iar noi uh, am uh, făcut câteva măsurători. O reducere cu 20%, de exemplu, a, a diferențierilor uh, de reglementare ar însemna că investițiile directe străine în Europa ar putea să crească cu 13 și până la 23%. Acțiunile colective la nivelul reformelor structurale sunt foarte importante. Ar putea uh, avea chiar un efect de multiplicare a acestui impact pozitiv. Pe următorul diapozitiv, în rezumat, regăsiți recomandările OCDE față de Uniunea Europeană. Sunt date obținute în urma unui număr de trei studii. Noi vom lansa și uh, revizuirea economică făcută pentru toate statele odată la 2 ani și pentru Uniunea Europeană. Textul e publicat cândva în mai-iunie și uh, din acel moment uh, veți putea asculta declarațiile noastre cele mai recente despre ce trebuie făcut. Dar, când e vorba despre planul de investiție pentru Europa, noi uh, am susținut dintotdeauna investițiile. Strategia, planul EFSI în sine, dacă ar avea succes, ar uh, fi practic în beneficiul întregii zone euro la capitolul sporire a investițiilor. Trebuie însă acceptate riscurile mai mari. Este o precondiție importantă dacă vrem să atingem obiectivul de peste 315 miliarde de euro noi investiții pe o perioadă de 3 ani. Așa că un risc mai mare de asumat. Uh, But it's not only the regulation eh, inside eh, the Europe. Și apoi, în ceea ce privește reglementările din Uniunea Europeană, aici eh, ar trebui să vedem ce se întâmplă și dincolo de granițele Uniunii Europene. Este foarte important. OCD joacă un rol important și la nivelul G20, cu agenda de investiție de acolo. Identificăm învățămintele și provocările din uh, fiecare strategie de investiție a statelor de acolo și o strategie, o provocare importantă este aceea de a uh, încuraja investițiile pe termen lung la nivel instituțional, în așa fel încât să depășim, de exemplu, deficiențele de infrastructură, să combatem schimbările climatice. Sunt uh, provocări pe termen lung, încorporate în proiecte pe termen lung ale OCDE și cred că aici putem să oferim statelor membre consiliere despre cum să sporească investițiile la nivel instituțional, la nivel uh, de infrastructură. La final, foarte pe scurt, în rezumat, mesajul meu. Avem nevoie de instrumente fiscale pentru a avea o cerere agregată pe termen scurt și reforme pentru a înlătura obstacolele de reglementare. E important să asigurăm o finanțare pe termen lung. Finanțarea este un cuvânt cheie aici, mai ales când e vorba de țările europene și finanțarea, cu finanțarea IMM-urilor, pentru că aici Uniunea Europeană este în urma Statelor Unite ale Americii. Și o altă provocare din Uniunea Europeană e dată de incertitudinile politice. Aceste elemente trebuie abordate la nivel european, însă și la nivel internațional. Doamnelor și domnilor, iată părerea OCDE despre ce ar trebui să facem. Vă stau la dispoziție pentru o dezbatere ulterioară. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și noi. Mulțumim. Am ascultat două intervenții, două prezentări și acum deschid dezbaterea pentru Uh, delegații noștri. Ambele prezentări au analizat uh, uh, starea lucrurilor, au prezentat problemele. Din câte am înțeles eu, o creștere mult prea înceată este problema și ambele prezentatoare au făcut recomandări cu privire la investițiile publice, la planul de investiție pentru Europa, apoi uh, cu privire la reformele structurale și uh, faptul că e o problemă că ritmul reformelor structurale a încetinit, deci uh, OCDE-ul ne recomanda să accelerăm acest ritm și apoi s-a mai sugerat și importanța armonizării la nivel european și consolidarea pieței unice. Eu nu vreau să trec acum în revistă toate aceste recomandări, voiam însă doar să ofer o vedere de ansamblu. Deschid acum dezbaterea și ne-ar bucura să existe reacții interactive dacă vrea cineva să facă o primă intervenție. O să spun direct numărul, numărul 66, Route 66. Uh, găsiți microfonul chiar la acolo la pupitru și vă rog să apăsați pe buton. Congratulations for the excellent presentation. Mulțumesc foarte mult pentru prezentări uh, foarte uh, bine croite. Aș dori să ridic un uh, element suplimentar uh, în discuție, investițiile și anume cele private. În momentul în care se ia hotărârea de a investi, costul finanțării reprezintă elementul cheie și de-a lungul crizei am uh, constatat că pentru multe regiuni în Europa costul finanțării era mai mare decât profitul capitalului adus de capitalul investit. Deci decizia uh, unei companii private de a investi, iată, este pusă sub semnul de întrebări. În multe cazuri, fost, costul um, finanțării pentru uh, corporații este mai mic decât uh, profitul uh, capitalului investit. Aceste două elemente sunt esențiale. Costul finanțării știm că nu este omogen la nivelul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că capacitatea de a face o diferență între costul finanțării și funcția riscului de credit nu se manifestă în același fel. De ce? Fiindcă se, se există o contaminare a costului de finanțare în, cu riscul bancar și acest lucru se manifestă mai ales asupra companiilor private din sudul Europei. Întrebarea este cum să permitem corporațiilor, companiilor să, des, să descrească costul finanțării, de, uh, reducând riscul uh, creditel, credit, uh, creditelor și având mai multe investiții. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul să răspundă? 62. Uh, Îmi cer scuze că vă numesc așa cu cifre, dar E, e ceva, deci e, e o altă întrebare aveți dumneavoastră la numărul 62. Vrea cineva să vă răspundă la, la întrebarea cu privire la costul finanțării și transpunerea riscului suveran în, în riscul de creditare? Domnul din spate. Mulțumesc, domnule președinte stimați colegi. Aș dori să mulțumesc uh, uh, celor două doamne care au făcut prezentări pentru informațiile oferite. Am uh, primit elemente foarte utile pe care le-am putea folosi. Criza financiară și economică mondială a însemnat că Uniunea Europeană și statele membre s-au confruntat cu problema investițiilor scăzute. Nivelul uh, cel mai ridicat a fost în 2007, iar apoi, comparativ uh, cu acel uh, moment de referință, investițiile au scăzut în unele țări cu până la 40-50%, ceea ce înseamnă că s-a a încetinit creșterea economică, ceea ce afectează dezvoltarea și competitivitatea economiei. Exist, capitalul lipsește, deci nu există posibilitatea de creștere și de creare de locuri de muncă. Domnul Juncker, în prezentarea de, sa de ieri, s-a referit la doi piloni sau două axe esențiale pentru găsirea unei soluții problemelor care se confruntă Grecia, reforme și investițiile. Iar președintele Parlamentului European, domnul Schulz, a vorbit despre o criză dramatică în Grecia din cauza refugiaților acum. Știm cu toții că Comisia a adoptat măsuri pentru a finanța investiții din bugetul european. Deci ar trebui să ținem cont de toate aceste elemente pentru a ne aduce contribuție la inițiativa noastră inițială de a rezolva problema. Planul de investiții pentru Europa dorește să depășească toate obstacolele în uh, calea investiții. Și uh, um, investi- și uh, investițiile vor fi folosite pentru educație, inovare, cercetare, regenerabile, infrastructură. Iată de ce avem nevoie de o abordare constructivă a problemei pe care o reprezintă lipsa de investiții în Europa și, din păcate, faptul că în Grecia investițiile sunt neglijabile. Ar trebui să folosim beneficiile pe care le aduce piața unică, să, să reducem birocrația și să fim întotdeauna angajați, să acționăm hotărât, în mod transparent, când încercăm să eliminăm piețele din calea investițiilor. Trebuie să încercăm să aducem mai multe investiții private, pentru ca cetățenii europeni să redevină prosperi prin investiții solide. Aceasta este metoda de a obține succese pe scena internațională contribuind uh, în mod extrovert la investiții și uh, comerț. dacă vrem să fim mai competitivi față de țările cu costuri de producție mai scăzute, trebuie să adoptăm măsuri concrete, fiindcă numai așa vom putea crea o zonă a stabilității și prosperității pentru toți cetățenii europeni și mai ales pentru țările care de curând uh, s-au confruntat cu o criză fără precedent, cum ar fi Grecia. Vă mulțumesc! ne-ați spus uh, foarte clar dumneavoastră că EFSI, planul de investiții, reprezintă un element cheie al planului Juncker. Dorește cineva să reacționeze. Deci dumneavoastră aveți o atitudine pozitivă față de EFSI. Cine mai vrea să-și pună părerea cu privire la planul de investiții EFSI? Uh, domnule dumneavoastră, să ne spuneți cine sunteți? Ehm, ich stimme dem Griech. Da, din Bundestagul german sunt. Sunt de acord cu colegul nostru Elen într-o, dintr-o perspectivă. Avem nevoie de mai multe uh, investiții. Sunt importante toate măsurile din Uniunea Europeană, dar e vorba de investiții private aici, care nu pot fi înlocuite de absolut nimic. Acestea iau în ființă doar dacă există o relație de încredere dacă există relații de încredere și stabilitate. Dacă eu știu că am un guvern care acționează uh, de încredere, dacă știu că am o administrație de nădejde, dacă știu că am uh, lucrători care nu fac grevă din 3 în 3 săptămâni, dacă am încredere în sistemul economic. Și, iată, pentru mine e important să existe relația de încredere în Europa, care poate fi creată doar dacă soluționăm crizele împreună. Colegul Elen a vorbit despre criza migrației care a uh, afectat Grecia, precum și Germania, Suedia și alte state. Și dacă într-adevăr vrem să creăm investiții private mm, pentru că vrem încredere sau invers, dacă vrem încredere și astfel generăm investiții private, atunci este foarte important ca împreună să rezolvăm această criză, fiindcă nici în Grecia, nici în țările din Balcan, nici în alte țări nu vom crea investiții dacă nu rezolvăm criza migrației și dacă ne ocupăm exclusiv de a aborda problema în plan individual. Eu cred că trebuie să dăm uh, Uh, urmare cursului de reformă de la Bruxelles, să fim cu toții oameni de încredere, să profităm de summitul de mâine pentru a trece în revistă toate problemele și a le soluționa. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! reacția dumneavoastră nu este că doar EFSI trebuie să uh, uh, dea investiții, ci și confidence, așa am auzit eu în engleză, încredere de vreo sută de ori. Mesajul este foarte clar din partea noastră, confidence, încrederea că putem rezolva lucrurile împreună. Dacă vrea altcineva să reacționeze la asta, uh, cu privire la planul de investiție... I think next week number, number nine. Please Numărul 9, să spuneți numele și parlamentul din care proveniți. This is uh, Ture from the Senate from the Mulțumesc, fac parte din Senatul olandez. Discutăm acum despre investițiile private și vreau să mă refer la ce a spus vorbitorul meu din Germania. Pentru acesta avem nevoie de încredere, a spus domnia sa. Dar cred că mai presus de toate, marile companii care au mulți bani de investit, în general, trebuie să aibă încredere că vor găsi cerere pentru serviciile și produsele pe care le vor produce. Întrebarea este cum putem să investim, ce, investi- ce investiții avem nevoie, de ce investiții avem nevoie pentru a obține creștere bazată pe incluziune și care să asigure cererea viitoare distribuită astfel încât eh, investitorii să găsească consumatori pentru produsele și serviciile lor. Mulțumesc. A mai ridicat cineva mâna la numărul 31. Maris Lauri din Estonia. Sunt de acord cu colegii mei despre investițiile, privire la investițiile private, fiindcă ele creează creșterea economică și dacă stai de vorbă cu un uh, afacerist, uh, va spune că problema este lipsa de încredere în ceea ce vește viitorul uh, și acest lucru are legătură cu mediul de afaceri în general. Dar chiar și în ultimii ani am asistat la, la îngrijorări sporite față de situația politică din partea investitorilor privați. Și nu mă refer numai la criza migranților, ci la acțiunile Rusiei, de pildă. Tot ce se întâmplă în lume. În primul rând, trebuie să ne ocupăm de toate aceste chestiuni și pe aceea vom putea reduce riscurile. Un alt aspect uh, îl reprezintă faptul că e mai ușor să primești să primești uh, credite sau investiții private pentru o companie mare, dar pentru companiile mici lucrurile nu s-au așa, iar în Finlanda companie mică e chiar mică și după standarde europene 20 de angajați înseamnă o companie destul de mare și pentru aceste companii e foarte greu să, să primească finanțare, chiar dacă ratele dobânzii sunt scăzute, căci ban, băncile, care sunt bănci internaționale, au încă îngrijorări în ceea ce privește multe aspecte care nu au legătură, de pildă, cu Estonia, dar uh, ci au legătură cu întreaga Europa. Deci trebuie să ne ocupăm și de aceste riscuri. Prezentările care s-au făcut sunt foarte bune și ca economist aș vrea să mai uh, discut, uh, să discut fiecare chestiune în amănunt, dar bineînțeles nu avem, time, nu avem timp. În continuare, cred că trebuie să ne uităm la aceste chestiuni și să vedem ce putem face pentru a elimina toate riscurile care există. Vă mulțumesc! Mulțumesc! S-a vorbit despre încredere, despre soluționarea politic problemelor în comună, nu doar cele geopolitice, dar și cele economice. Dumneavoastră ați vorbit despre finanțare, chestiune care a fost ridicată de doamna Ferheis, mai ales finanțarea pentru IMM-uri. Dorește cineva să ia cuvântul privind acest subiect, să poată să facă o recomandare? Domnule, dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Roman Gărcev din Parlamentul Bulgar două aspecte, dacă îmi permiteți. În primul rând, investițiile private uh, și uh, publice sunt uh, două lucruri diferite. Dacă, dacă ne uităm la posibilitatea PPP-urilor, atunci lucrurile arată altfel. Dacă calculăm investițiile publice, o unitate de investiție trebuie să fie calculată de 3-4 ori dacă investițiile publice pot atrage investiții private. Deci, produse, proiectele de infrastructură, investi- investiții foarte mari în industrie, stimulate de, de măsuri cum ar fi planul Juncker, ar uh, avea o legătură pozitivă față pentru creșterea economică în Europa. În al doilea rând, trebuie să fim foarte atenți la la încurajările publice ale băncilor, fiindcă toată lumea vor, care vorbește despre investiții private și IMM-uri, vorbesc despre accesul la creditare, accesul îngreunat la creditare. de ce Comisia Europeană, Parlamentul European și guvernele trebuie să încurajeze băncile, fiindcă ele sunt un vehicul de, de creditare și de ajutorare pentru IMM-uri. Mulțumesc. N-am înțeles, deci a spus bănci, bănci specializate, bănci publice, finanțate pe piața privată, care dau credite în condiții speciale IMM-urilor. Da, mulțumesc. Aici am văzut că s-a ridicat o mână la numărul 36. Mulțumesc, domnule președinte. Francesco Cariano, din Parlamentul Italian. O să vorbesc limba italiană. Mulțumesc. Cred că companiile italiene au nevoie de mai puțină birocrație ca să fie încurajate să, să investească. Și ratele dobânzii care să corespundă ratelor inflației, precum și mai multă siguranță. Asta doresc investitorii privați. Iar apoi, după părerea mea, planul Juncker, cel mai bun, cel mai mare plan de investiții din Uniunea Europeană, nu permite acest lucru. Planul Juncker trebuie să atragă investiții private, dar dar să nu creeze o poziție dominantă pe piață, ceea ce subminează concurența. prin investiții private și prin uh, înlesniri oferite companiilor în uh, anumite structuri, se creează ajutor de stat pentru anumiți actori. Și, și nu se, se sporește concurența. În același timp, alte companii s-ar putea să considere că uh, li se subminează capacitatea de a investi într-un același instrument. După părerea noastră, după părerea mea, planul Juncker ar trebui să se ocupe de reducerea birocrației în administrația publică și să înlesnească concurența și un teren echitabil legal. Mulțumesc! Deci, să zicem că nu vedeți cu ochi atât de buni planul Juncker uh, ca a ceilalți vorbitori, ca asta ca să rezum. 383, domnul de la numărul 383. Da, cred că eu sunt. Sunt o Spritel din Slovenia. Mă bucur foarte mult că nu, nu spunem da sau nu investițiilor, fiindcă răspunsul este clar. Avem nevoie de investiții, asta e clar. Vreau să salut toate investițiile din domeniul infrastructurii Trebuie să investim în clădiri, apartamente, infrastructură rutieră, feroviară și așa mai departe, fiindcă acestea înlesnesc mobilitatea și fluxul forței de muncă, de pildă. Aș dori să salut ideea investițiilor în învățământ, fiindcă acestea sunt investițiile care aduc foarte multă plus valoare, mai ales pe piața muncii. Dar Trebuie să ne punem câteva întrebări și, și acestora să le răspundem noi. Și anume, de ce avem nevoie de investiții? Avem nevoie de investiții fiindcă vorbim atât de mult despre îndatorare și nivelul îndatorării trebuie să fie redus. Iată condiția sine qua non pentru mai multă creștere economică. Mai mult, eu mă ocup de ocupare și eh, politici sociale foarte amănunțit și este important să ne asigurăm că nivelul de ocupare crește și că rata șomajului scade. Deci cine ar trebui să investească? Eu cred că sectorul public cât și sectorul privat ar trebui să investească, iar raportul trebuie să fie un echilibrat. Nu am înțeles foarte bine care este caracterul pozitiv uh, al TVP-urilor, dar cred că sunt uh, necesare, sigur. Și nu întreb când, fiindcă avem nevoie de investiții tot timpul uh, peste tot, dar și închei spunând cum să abordăm investițiile, eu cred că trebuie să răspundem la două întrebări. Trebuie să fim realiști să, să spunem foarte, să știm foarte clar ce, la ce ne așteptăm de la investiții, să fie foarte clar profitul nu vine peste noapte. Unele investiții durează mai mult până când dau roade. În al doilea rând, și acest lucru este foarte important, statul și sectorul bancar înlesnesc investi- investițiile, iar sectorul bancar este răspunzător pentru criza financiară din 2008. Deci aici trebuie să joace un rol proactiv trebuie să uh, uh, înlesnească investițiile. Cum? Oferind o rata dobânzii uh, joasă și, în ceea ce privește statul, statul trebuie să se asigure că anumite taxe, tarife, comisioane uh, sunt reduse pentru investitori. Bineînțeles, trebuie să reducem birocrația cât mai mult cu putință. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Ultimul vorbitor, domnul din față. Dumneavoastră, da. 283. And after that, we move to the panel for reactions. După care dăm cuvântul la prezidiu. Sunt Igor Piminov din Parlamentul Leton. Din câte înțeleg eu, vorbim despre bănci care ar putea să fie lansate în numele statului. Nu știu de ce nu se vorbește despre băși de dezvoltare deținute de stat, fapt ce nu este interzis de legislația europeană. În acest scop, trebuie să investite fonduri private în capitalul, în fondurile capital al băncii, în cooperare cu băncile comerciale, Uh, va duce la uh, fluxul de capital în economie de 10 ori mai mare prin intermediul creditelor. Deci există programe speciale pentru crearea de active, ceea ce înseamnă că nu se va genera deloc inflație, iar creditele sunt acordate în cadrul programului pentru dezvoltare și nu vor contribui acești bani la, la creșterea inflației ceea ce este foarte important pentru țări ca Letonia și uh, um, va avea și beneficii în ceea ce privește competitivitatea statului în mod practic. Vă reamintesc că situația la mine în țară seamănă cu situația din Germania de după al doilea război mondial. Antreprenorii germani nu aveau niciun ban, nu aveau niciun, niciun uh, fel de siguranță și erau trecuți Uh, de vârsta tinereții, iar Germania a rezolvat această situație instituind uh, bănci care aparțineau uh, guvernelor locale și guvernului de stat. Cred că acum, după criză, ne confruntăm cu o situație asemănătoare și o bancă a statului, bancă de dezvoltare, este soluția pentru a demara investițiile în economie. Mulțumesc. Dau cuvântul prezidiului. About investments. S-a vorbit de investiții, despre nivelul de încredere, rolul EFSI, băncile de investiții în finanțarea IMM-urilor. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru comentariile făcute. A fost o discuție extrem de animată, cu observații extrem de pertinente. M-aș referi la chestiunea încrederii lipsa de investiții în mare măsură se explică prin lipsa de încredere. Și asta s-a văzut și în analiza prezentată. Unul dintre motivele pentru care firmele ezită să investească este această incertitudine pe plan politic și de reglementare. E nevoie, prin urmare, ca zona, Europa, zona euro să abordeze probleme cu care se confruntă criza migranților, nu lăsați uh, spațiul Schengen să se prăbușească, nu e nevoie de așa ceva. Dar dacă ne uităm la cifrele din ultimii ani, putem interpreta situația și uitându-ne la lucrurile aparent inexplicabile, pentru că sunt acolo cifre care nu pot fi explicate aparent. Dar, uneori, când dobânzile sunt la un nivel atât de scăzut, din cauza devalorizării monedei euro și din cauza prețurilor scăzute la petrol, anul trecut creșterea în zona euro ar fi trebuit să fie cu 1% mai mare, dar lucrurile nu au stat așa. Dacă ne uităm în trecut cu 50 de ani, de exemplu, vedem că au existat doar 5 ani în economia mondială când creșterea schimburilor comerciale a coincis cu creșterea PIB-ului. În, înainte de criză, care a fost de două ori mai slabă decât creșterea PIB-ului, dar anul trecut a fost un astfel de an, însă n-a fost an de recesiune, cum s-a întâmplat în celelalte patru situații anterioare, când creșterea schimburilor comerciale a coincis cu creșterea PIB-ului. Și sunt de acord cu acei dintre noastre care au spus că investițiile private trebuie să fie stimulate. Acestea joacă un rol important. Ne-am văzut că anul trecut chiar în Statele Unite firmele americane ar fi putut să investească de două ori mai mult decât au făcut-o în realitate, folosind doar fonduri proprii, fără să se împrumute la bănci. Asta ne arată că, practic, ne confruntăm cu aceeași poveste, lipsa de încredere. Ce poate face zona euro? Eu vorbeam de aprofundarea pieței unice. Noi ne-am uitat la o componentă, sectorul serviciilor o punere în aplicare mai ambițioasă a directivei servicii ar putea genera 0,6 până la 2% creștere a PIB-ului pe termen lung. Și asta e doar o componentă a economiei. Deci o mai bună funcționare a pieței unice, o aprofundare a acesteia este necesară. Se vorbește în același timp și de Uniunea Energiei, Uniunea Capitalului și piața unică digitală să revenim la această întărire a pieței unice, după observațiile dumneavoastră. Doamna Van Heist, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru răspunsurile și reacțiile dumneavoastră. Sunt de acord cu CDU-ul că încrederea este o componentă deosebit de importantă. Aș spune că au existat diferențe și în sânul Uniunii Europene. În anumite state membre, încrederea a revenit mai repede decât în altele situația nu e sumbră peste tot, dacă faci ce trebuie, ești răsplătit. Nu există un panaceu universal. Pentru investiții private, sectorul privat trebuie să vadă că îi se dă ocazia să-și vândă produsele în străinătate sau acasă, și să meargă înainte cu investițiile. Reducerea birocrației nu este în sine necesară, dar ar putea fi o posibilitate. Apoi, în ceea ce privește creditele, chiar dacă ai o piață mondială, e greu să obții acces la creditare. Dacă ne uităm la Uniunea Europeană și la Statele Unite, cum au rezolvat criza bancară, există diferențe majore de abordare. În Statele Unite, au făcut curățenie rapid, în zona euro lucrurile au trenat, au durat mai mult. Încă e nevoie să se facă curățenie pe la anumite bănci și a spune nu ezitați, mișcați-vă rapid. Pentru că cu cât mai repede se însănătoșesc băncile, cu atât mai ușor este să readuci creditarea acolo unde ar trebui să fie. În ceea ce privește creditarea IMM-urilor, e o problemă prezentă și în Olanda, și nu e o problemă ușor de rezolvat. IMM-urile prezintă mai multe riscuri, e totdeauna mai costisitor să dai credit IMM-urilor. Creditele sunt mai mici și prin asta mai costisitoare. Asta nu înseamnă că trebuie să ne așteptăm ca firmele de stat să ofere credite Însă sistemul trebuie să opereze în mod eficient, riscurile trebuie luate în calcul, iar capitalul trebuie investit acolo unde profiturile vor fi cele mai mari. Firme de stat pot fi organizate într-un mod sau altul, însă se dorește evitarea direcționării creditelor către uh, acele firme preferate de politicieni. Nu vreau să insultă nimeni aici. Nu, criteriul trebuie să fie economic atunci când se iau astfel de decizie. Dar Problema e spinoasă și nici Olanda n-a rezolvat-o încă. Mulțumesc. Mulțumim. Observațiile privind crimele de stat uh, se împlătește foarte bine cu observațiile făcute de participanții de deci știa din față, care spuneau că băncile de stat practic sunt uh, capital public care erodează capitalul privat reacții la cele spuse până acum. Vă rog, uh, numele și originea. Julius Beckham din Senatul olandez. Ascultând a reprezentantului OECD-ului și la cealaltă prezentare, mă, mă gândeam că de la bun început uh, piața unică și integrarea au fost nucleul Uniunii Europene și dacă ne uităm la societățile comerciale, vedem că acestea doresc să opereze pe o piață cât mai largă. Există zone în Uniunea Europeană care de unele singure niciodată nu o să atragă investiții. Ele vor atrage investiții dacă piața e mai armonizată. Investițiile din zonele preferate se răspândesc pe întreg teritoriu și toată lumea câștigă într-un mod mai judicios. Armonizarea este esențială în acest context și planul Juncker ar trebui să fie un Juncker, plan Juncker plus, pentru că se dorește realizarea unei piețe interne. Din 2005 încoace acest proiect, acest proces s-a încetinit. Și mă bucur că se discută tocmai această chestiune, pentru că, într-adevăr, asta trebuie făcut acum. Ce putem face Doamna Chiriniemi ne-a spus foarte clar, nouă parlamentarilor europeni și din Parlamentele Naționale ne-a spus că baza de reformă și de armonizare se deteriorează, scade. Deci, e nevoie de acțiuni în acest sens și e nevoie de acțiuni rapide. Cred că infrastructura Comisiei Europene și a birocrației europene, mult dezbătută și criticată, este capabilă să realizeze tot mai armonizarea directiva serviciu și mai departe. Cred că lipsește doar voința politică. Haideți să o stimulăm. Alte poziții în ceea ce privește accelerarea armonizării și aprofundarea pieței interne? Opinii în acest sens? Alte sugestii? Ah, vă rog, la la numărul 149, vă rog. Din Senatul Republicii Cehe, domnul Besta. Aș dori să mă refer la fondul pentru investiții strategice. A fost prezentat ca un instrument pozitiv menit a multiplica investițiile private, multiplică investițiile publice folosindu-se metode și resurse din sectorul privat. Dar nu există stimulente pentru investitorii străini, însă se pare că nu este suficient ce avem. Nu e suficient în Europa, 28 de state membre, să ne uităm doar unul în curtea celălalt. Există Corea, există investitori chinezi. Producem mașini Toyota, Citroen, Peugeot și așa mai departe. În ceea ce privește fondul pentru investițiile strategice, pentru că vorbim aici de deziderate, dați-mi voie să vă spun că am vrea să existe un criteriu de transparență pentru proiectele eligibile proiecte care pot fi finanțate din acest fond la nivel național și la nivel general european. Criteriul transparenței ar trebui să prevaleze și în selecția proiectelor. Trebuie luat în calcul de asemenea dacă aceste lucruri se aliniază la alte programe europene, Orizontul 2020 și altele. Noi suntem o țară mică, însă cam așa vedem noi lucrurile. Am uh, scris o scrisoare care va fi uh, uh, transmisă Comisiei Europene. Noi sprijinim cadrul Fondului European de Investiții Strategice sperăm că acesta va avea un efect tangibil în materie de ocuparea forței de muncă și de creșterea economiei europene. sprijiniți deci acest fond. Alte considerații privind fondul de investiții strategice, vă rog, spuneți, eh, prezentați-vă. Reprezentat al Parlamentului finlandez, Vă mulțumesc și mulțumesc vorbitorilor pentru prezentările remarcabile făcute. Într-adevăr, investițiile joacă un rol crucial, esențial pentru redresarea economică și pentru creșterea economică în Europa și esențial pentru uh, recâștigarea încrederii. Doar după ce se recâștigă această încredere vin și investițiile. Vreau să discut investițiile în energiile curate. Sunt o oportunitate deosebită și noi am început pe această cale. Uh, care este opinia dumneavoastră? Ar trebui Uniunea Europeană să investească în economia bio și în tehnologiile curate. Mulțumim. Să lăsăm această întrebare deocamdată, dacă ar trebui să concentrăm investițiile pe tehnologiile curate. Și o să dăm cuvântul invitațiilor, dar după ce mai luăm o întrebare din spate de la 347. Elnök tisztelt kollégák! Tilke Attila vagyok a... Mulțumesc! Domnule președinte, dragi colegi, mă numesc Attila Tirchi din Parlamentul Maghiar și doresc să vorbesc despre proporția corectă dintre granturi și credite. Credem că o abordare europeană corectă pentru sporirea investițiilor ar trebui să se bazeze pe o proporție corectă între granturi și Uh, credite, pentru că granturile ar fi de mare ajutor statelor mai puțin dezvoltate și le-ar ajuta să uh, accelereze ritmul dezvoltării și coeziunea. În numele Ungariei salutăm planul pentru redresare economică ce a fost uh, prezentat în toamnă și în decembrie 2014 și salutăm și obiectivele de investiție, mm, obiectivele din EFSI. Credem că granturile ar trebui menținute, asta pe lângă împrumuturi, fiindcă sunt diferențe la uh, nivelul dezvoltării din statele membre ale Uniunii și pentru a avea coeziune, vă spun, avem nevoie de granturi. Ungaria salută existența EFSI, am vrea să folosim acest fond ca un instrument de finanțare adițională. Așa cum au spus-o mulți, suntem de acord că procesul de candidatură ar trebui să fie simplificat. Da, alte remarci cu privire la EFSI, mă întorc acum la experții noștri ca să le ofer posibilitatea de a reacționa. Au fost cele mai multe observații cu privire la transparența din EFSI și criteriile ce vor fi aplicate. Și a doua întrebare a fost dacă EFSI ar trebui să investească în um, instrumente ecologice, clean tech. Mulțumesc, domnule președinte. Când discutăm despre clean tech, despre economia bio și despre, în termen mai ampli, economia circulară, înțeleg că aici este mare potențial, mai ales când ne gândim la COP21 și la acordul de la Paris uh, din urmă cu câteva luni. Sunt uh, provocări mari pentru Uniunea Europeană, în așa fel încât, într-adevăr, să atingem toate obiectivele cu care am fost de acord. Și acest lucru nu se va întâmpla doar aici în Uniunea Europeană. Sunt și celelalte state din lume care trebuie să atingă și ele aceleași obiective. Deci e nevoie ca în plan global să ținem cont de întregul potențial. Comisia a fost foarte activă când a, a venit vorba de economia bio, economia circulară și a încercat să încurajeze statele membre să creeze un mediu în care atât economia bio și cât și economia circulară să poată înflori. Asta este calea viitorului. Discutând acum despre EFSI, nu aș vrea să intru în detalii, pentru că țin de Uniunea Europeană, granturi versus credite. Vreau însă să subliniez că acest EFSI ar trebui să genereze valoare adăugată pentru a genera investiții care, da, într-adevăr, au un risc puțin mai ridicat decât tot ceea ce a fost finanțat uh, mai devreme de Banca Europeană pentru Investiții, în așa fel încât de aici să vină uh, un plus în Uniunea Europeană. Merită, mai ales că va fi atras și sectorul privat, ceea ce este foarte important să existe finanțare privată. Consider că acestea sunt criteriile care trebuie întrunite. Domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră mă voi referi și la ceea ce ați menționat dumneavoastră în sală, creșterea inclusivă. OCDE a lucrat mult pe tema creșterii inclusive. Ce înseamnă de fapt asta? În momentul în care spunem că trebuie să liberalizăm piața produselor, să facem reforme structurale și că trebuie să intervenim și pe piața muncii, totodată insinuăm că e nevoie de uh, politici de flancare și trebuie să avem grijă de acei oameni care uh, în lumina liberalizării pieței, își pierd locul de muncă. Și acești oameni ar trebui să primească training și să se bucure de măsuri de sprijin pentru a găsi un alt loc pe piața muncii. Este foarte important să intervenim la nivel educațional cu posibilități de training în acest întreg sistem de inovare. Iată un element care trebuie avut în considerare în această, în această lume a creșterii inclusive. Doamna Van Hecht. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt perfect de acord cu colega de la OCDE și doresc să ilustrez încă două puncte. Dincolo de schimbarea către o economie durabilă, E important să nu ne uităm doar la investiții, ci la întregile politici de mediu. Până acum sistemul cu certificatele de emisie nu funcționează foarte bine și pentru ca lucrurile să demareze trebuie să ne uităm atât la investiții cât și la reformele pentru mai bună funcționare a sistemului cu certificatele de emisii. În Olanda, dacă facem o analiză cost-beneficiu a acestor investiții, rezultatul nu este foarte pozitiv, pentru că ETS erodează toate efectele pozitive. Deci uh, aș privi lucrurile mm, din perspective combinate. În ceea ce privește creșterea inclusivă, e o dezbatere în ceea ce privește inegalitățile uh, care iau amploare în Olanda mai puțin decât în alte state, dar dacă ne uităm la cifre, inegalitățile acestea apar din cauza educației. Cererea pentru oameni uh, Um, cu studii crește, dar oferta de locuri de muncă pentru aceștia este mm, mai puțin accelerată și cred că a trebuit găsit un echilibru aici, mai ales că doar astfel se, se poate rezolva și problema diferenței de salarizare. Mulțumesc! Mulțumesc! Ați deschis, practic, uh, subiectul de a ne uita dincolo de investiții. Iarăși, un apel foarte clar uh, pentru a accelera anumite eforturi de restructurare. Educația a fost menționată, sistemul uh, de comercializare a certificatelor de emisii. Doresc să deschid dezbaterea pentru ultime comentarii din partea delegaților care vor să spună ce se întâmplă dincolo de investiții, dincolo de EFSI, să ilustreze că sunt și alte lucruri pe care merită să ne concentrăm. Este un punct deschis pentru dumneavoastră, puteți face orice comentariu și este important uh, să știm pe ce trebuie să ne axăm dincolo de agenda de investiție. Domnul din față. Mulțumesc. Am o întrebare despre investițiile publice către doamna Chiviniemi. Ați uh, făcut o pledoarie pentru mai multe investiții publice, dar omologa dumneavoastră olandeză este mai sceptic. În Olanda, noi eh, cerem o, un randament de cel puțin 4,5% din investițiile publice. Și asta pentru că există și o primă de risc de 3%. Și asta pentru că din perspectiva eh, consumatorilor sau cetățenilor, multe proiecte nu sunt profitabile. Sunteți de acord cu o primă de risc de 3% pentru investițiile publice? Și dacă da, cum se leagă asta de o uh, părerea dumneavoastră că e nevoie de mai multe investiții publice pentru a impulsiona creșterea economică? Mulțumesc. Domnule președinte, de fapt, ce voiam să spun este că atunci când discutăm despre măsurile pe termen scurt, multe țări europene, mai ales când implementează o măsură comună în întreaga zonă euro, de exemplu, ar putea uh, impulsiona economia fără a deteriora alte elemente. E nevoie de aceste investiții, însă nu ar trebui să fie orice fel de investiții. Ar trebui să privim lucrurile în așa fel încât ele să fie într-adevăr în beneficiul economiei și cu bătaie pe termen lung. Deci, din acest punct de vedere, criteriile ar trebui să fie uh, destul de ridicate și să aibă în vedere acele investiții care în aceste situații au efecte pe termen lung. Criteriile n-ar trebui să fie mai uh, laxe decât uh, în trecut și totodată e nevoie și de reforme structurale. Dar uh, mesajul meu principal nu este acesta, ci că reformele structurale sunt necesare și la nivel european e important să uh, aprofundăm piața internă. Da, deci să accelerăm ritmul, spune președintele. Dacă sunt alte subiecte pe care doresc delegații să le pună pe ordinea de zi, numărul 41, vă rog. Sunt din Parlamentul Austriac și vreau să spun că investițiile sunt importante, dar cea mai importantă este creșterea. Și aici avem investițiile de part, din partea mediului de afaceri și mai avem investițiile publice. Dar la nivelul mediului de afaceri nu se fac investiții pentru că nu există cerere. Multe bănci ar da credite, dar nu există cerere de credite din partea firmelor pentru că nu există putere de cumpărare. Deci trebuie să ținem cont de asta. Puterea de cumpărare a consumatorilor este și ea la fel de necesară pentru, în această politică pentru a promova investițiile. Și aici, bineînțeles, se încadrează și ideea că în calitate întreprindere trebuie să vând mai multe produse și trebuie să fac mai mult export. Și atunci voi reuși și cu investițiile. În ceea ce privește investițiile în mediul public, vreau să îl felicit pe domnul din Letonia, care a menționat finanțarea unei bănci de stat. De unde scoatem noi banii pentru această investiție și de ce trebuie mereu să ne refinanțăm de la băncile private? Asta e întrebarea. Așa cum funcționează sistemul nostru monetar până acum, aș avea înțelegere dacă băncile ar uh, garanta într-un fel sau altul, dar uh, lucrurile nu stau așa mie mi se pare că 95% din fluxul monetar merge prin băncile private și nu înțeleg de ce de fiecare dată ne lăsăm refinanțați de băncile private. O bancă de stat poate și ea să uh, creeze monedă. Dacă un stat se refinanțează, atunci el dă obligațiuni de stat, titluri de valoare. Și de acolo altea vin din contribuțiile la stat ale cetățenilor și în spatele acestora se află puterea de muncă a oamenilor. Deci o bancă de stat uh, ar putea și ea să financeze numeroase investiții, să ceară pentru asta o dobândă, dar uh, prin dividende, o, uh, pentru și prin dividende, uh, dobânzile ar ateriza din nou la cetățeni și nu la Banca Națională. Însă, în loc să tot emită titluri de valoare, ar putea emite și uh, capital propriu sau chiar titluri de valoare în baza PIB-ului. Uh, totul legat de creștere. Ar fi poate o idee bună, nu-i așa? Sau poate mi explicați dumneavoastră sau colegului din Letonia dacă s-au gândit, uh, s-a gândit vreodată și la o uh, finanțare de stat prin uh, titluri de valoare bazate pe PIB. Mulțumesc. Sprijin clar din partea domnului din Letonia pentru ce a spus dumneavoastră, alți colegi dădeau din cap că nu, nu, nu, nu vrem asta, deci e, mai, e bine să ne dăm seama că mai suntem și în dezacord în acest grup pe anumite subiecte. Sugerăm însă, sugerez însă să încheiem discuția asta acum. Foarte pe scurt, permiteți-mi înainte să dau cuvântul lui Thomas Handel să ilustrez câteva dintre subiectele din această dimineață. Iar Thomas va vorbi despre sesiunea în această după masă. Vorbeam despre convergența economiilor statelor membre, astăzi și pare să fim în acord. Apropierea economiilor este cheia succesului pentru ca Uniunea Economică și Monetară să devină o realitate pe termen lung. Am discutat despre nivelul de solidaritate necesar pentru a obține o convergență, despre normele de respectat și despre răspunderea de asumat în așa fel încât toate normele să fie respectate. Am discutat despre cum acest proces poate fi controlat democratic, gestionat democratic. Raportul celor cinci președinți ne oferă linii directoare despre ce rămâne de făcut în viitorul apropiat, dar ridică și o serie de întrebări noi și dileme noi, însă indiferent de provocările politice și economice ce ne stau înainte în viitorul apropiat, Important este să le ținem piept împreună, a spus-o și unul dintre delegați. E vorba de a rezolva problemele împreună. Astăzi uh, și în dezbaterile viitoare avem, uh, am avut și avem oportunitatea de a găsi un, o, un punct comun al de înțelegere și un schimb de vedere precum cel de astăzi reprezintă lucruri cruciale pentru a obține nu doar convergența economică, ci și una politică. Acum, înainte de a da cuvântul copreședintului meu din această după-amiază, domnului Handel, vreau în primul rând să-i mulțumesc călduros dumnealui și Parlamentul European pentru faptul că ne-au găzduit astăzi și aplauze din partea tuturor pentru gazda noastră, Parlamentul European. Stimați colegi, ajungem la sfârșitul reuniunii noastre interparlamentare cel puțin la sfârșitul primei părți și permiteți-mi ca la final să fac câteva comentarii. Este imposibil să prezint în rezumat tot ceea ce am dezbătut în ultimele două zile. Știți că eu sunt uh, președinte la EMPL, uh, Comisia pentru Ocupare din Parlamentul European și câteva comentarii din partea mea, câteva gânduri uh, pe care să le luați cu dumneavoastră. O treime, um, o, um, un sfert, mă scuzați, din uh, cetățenii europeni se spune trăiesc sub pragul sărăciei. Acesta este subiectul care pentru mine trebuie avut în vedere când discutăm despre politica de investiție. Și nu mă refer la faptul că trebuie să fim foarte dogmatici dacă să avem investiții private sau investiții de stat. Investițiile care să fie implementate corect prin planul Juncker, prin EFSI, la nivel european și la nivel național, care să poată fi uh, pregătite. Um, pentru a crea locuri de muncă, locuri de muncă ce să-ți asigure un trai independent și decent, fără uh, niciun fel de uh, împovărare a sistemului de asigurări sociale și de asistență socială. Eu cred că pe asta trebuie să ne axăm, pentru că pe viitor uh, e vizată piața muncii și uh, calificarea lucrătorilor. Avem uh, diferențe flagrante în Europa în ceea ce privește calificarea persoanelor, de exemplu în sectorul competențelor IT. Cercetătorii și managerii ne spun că acum trecem în cea de-a patra re revoluție industrială și că acestea sunt calificările necesare. Deci, eforturile noastre comune trebuie să aibă în vedere calificarea persoanelor pentru acest domeniu nou, din această nouă revoluție, așa fel încât oamenii să fie pregătiți. Și o a treia observație un pic mai dificilă, cele două prezentatoare au uh, menționat de mai multe ori astăzi împovărarea birocratică. Vreau doar să vă rog frumos că atunci când discutăm despre împovărare birocratică, dar nu vă uitați imediat la normele uh, de muncă și la, drepturile, și la dreptul uh, sistemului social. Multe sisteme din anumite țări au fost uh, luate în colimator aceste lucruri. Mă gândesc, de exemplu, la Grecia. Și să știți că pe, pe aici, pe acolo, au fost chiar demontate aceste sisteme. În Grecia, fără succes. Și vreau să țineți cont de acest subiect, pentru că dacă vrem să construim împreună viitorul Europei, atunci astăzi mai mult ca oricând trebuie să ne concentrăm uh, la nivelul efortului nostru politic și economic asupra oamenilor pe care trebuie să avem de partea noastră, să-i luăm cu noi, ca să creadă în această Europa, pentru că nu doar că ei cred din ce în ce mai puțin în această Europa, dar din ce în ce mai puțin ei cred în capacitatea de transformare a politicii și, în cel mai rău caz, cred mai puțin în democrație. Asta trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre, la nivel european, dar și în parlamentele naționale. Data viitoare ne vom întâlni la Bratislava. Colegii din Slovacia uh, vor organiza următoarea conferință pentru a doua jumătate uh, al anului, în luna octombrie. Călătorie plăcută înapoi acasă tuturor. Mulțumim pentru discuțiile din ultimele două zile. Numai bine și pe data viitoare vă mulțumesc!